Au trecut deja 10 minute peste ora 3, așa că vă propun să începem. Bine ați venit cu toții, cei puțin acei dintre dumneavoastră care au reușit să ajungă la reuniunea de astăzi a comisiei noastre. Trecem la primul punct de pe ordinea de zi. Există comentarii. Dacă nu, considerăm ordinea de zi adoptată. Comunicarea ale președintelui nu avem, așa că trecem direct la punctul 3. Informare privind misiunea comisiei noastre AFET în Norvegia, care s-a desfășurat acum două săptămâni. Misiunea a avut 11 membri, domnul Preda, Doru Frinzulică, Nina Gil, Watchcan, Avienat, Carol Kaski, trei alți colegi din alte misiuni, din alte comisii și șeful delegației pentru cooperarea cu țări care includ și Norvegia. Ian Dorman din Isiar a fost alături de noi. Misiunea aceasta ne-a permis să consolidăm și mai mult relațiile cu Norvegia, în special în sfera politicului, securității și apărării. Am avut o serie de reuniuni la nivel înalt pe durata acestei misiuni, inclusiv cu ministrul de externe, ministrul de apărare și director serviciilor norvegiene de informații. Lucru urmat de o serie de vizite pe teren și vizite însoțitoare la sediul NATO, puncte de frontieră, și în Svolbard cu viceguvernatorul la conferința referitoare la stația de satelit din Norvegia, cea mai mare stație terestră de satelit din lume. Am vizitat și o universitare și o universitate din Norvegia, tot în Svolbard. Așa să mulțumesc reprezentanței norvegiene, deci din Bruxelles și guvernului Norvegiei, au organizat un program excepțional alături de secretariatul FED și cred că pot să spun în numere tuturor colegilor că aproape niciodată n-am avut o experiență așa de plăcută, o misiune așa de bine pregătită, totul a mers perfect în Norvegia și sper că într-o zi putem să le răsplătim uh, amabilitatea și ospitalitatea. Și am văzut că e o idee bună să te deplasezi nu doar în capitala unei țări atunci când mergi în vizite. Cred că în uh, orașele pe care le-am uh, vizitat în afara capitalei am învățat foarte multe lucruri noi despre Norvegia. Luni a fost, pe 27 august, am uh, dat un comunicat de presă pe acest subiect. Cam atât din partea mea și acum dau cuvântul altor colegi care poate vor să adauge ceva. În special vreau să salut reprezentanții Norvegiei la reuniunea de astăzi și începem cu Ana Gomez. Uh, Mulțumesc, domnule președinte, sunt în totul de acord cu dumneavoastră, a fost o vizită excelentă și Vreau să le mulțumesc și eu gazdelor noastre norvegiene. Eu spun că a fost o misiune foarte interesantă, chiar mi-a depășit așteptările, în special datorită potențialului pe care l-am identificat în ceea ce privește cooperarea UE-Norvegia. Sigur, mi-aș dori ca Norvegia să fie membru UE, ceea ce nu e cazul, dar avem deja o cooperare foarte consistentă și a fost interesant să vedem că mulți dintre interlocutorii noștri politici din Norvegia au o poziție în ceea ce privește Brexitul și anume sunt absolut uh, uluiți de ce au hotărât britanicii care au ales oarecum să urmeze calea norvegienilor, în timp ce norvegienii sunt primii care spun, da, e ridicol așa ceva. Într-adevăr, nu suntem parte a procesului decizional în UE, ceea ce e și cazul ne fiind membrii UE, dar respectă multe dintre aceste hotărâri, au o interacțiune foarte intensă cu partenerii europeni și dacă Regatul Unit va ieși din uh, Uniunea Europeană, e clar, după părerea lor, că vor trebui să aibă armate de angajați pentru a dintre Norvegia și UE. Cred că a fost foarte interesant și din punct de vedere strategic să facem această vizită în domeniul securității și apărării. Și asta din două motive. În primul rând, pentru că Norvegia este un vecin direct al Rusiei, cooperează intens cu Rusia în mai multe domenii, pescuit, cercetare și așa mai departe, și pe de altă parte cunoaște foarte bine ce fel de structură politică are în pragul său. Prin urmare, este această dublă abordare la nivelul Norvegiei. Pe de o parte este membră NATO, cu toate implicațiile aferente. Dialog și pe de altă parte are acest dialog intens cu Rusia. Și un alt factor care are impact asupra Rusiei, relației cu Rusia, dar și mai mult de atât, în ceea ce privește Svobat. Deci, un alt element este faptul că schimbările climatice, în ciuda prostiilor pe care le depitează unii, se produc și au consecințe importante, inclusiv la nivelul strategiei de securitate și apărare, pentru că uh, se deschid noi căi prin uh, spațiul arctic care în viitorul apropiat ar putea să fie destul de problematice. În ceea ce privește protecția mediului, dar mult mai mult de dimensiunea protecției mediului. Ni s-a spus că o mare problemă ar fi impactul materialelor plastice asupra întregului lanț biologic și asta este un fapt constatat și măsurat de către cercetătorilor. E de asemenea interesant să vedem că au această cooperare cu Rusia și mai departe cu China, în Svobat. Ni s-a spus că prezența chinezilor se datorează colaborării științifice pentru că aceste subiecte sunt relevante și pentru China și pentru Rusia, dar știm că uh, cercetarea științifică poate acoperi multe alte lucruri și având în vedere implicațiile topirii calotei arctice, e foarte important, e mai important ca niciodată, aș spune chiar, să avem genul acesta de relații și dialog similar cu dialogul stabilit între Norvegia și parteneri importanți cum ar fi China și Rusia. Și încă un motiv pentru care trebuie să acordăm, și ăsta este încă un motiv pentru care trebuie să acordăm importanța cooperării cu Norvegia. Am vizitat și locația aceasta foarte interesantă unde se află o mulțime de antene satelitare care colectează informațiile transmise de sateliți și informații care apoi sunt prelucrate și distribuite către diverse structuri guvernamentale, europene, EMSA, chiar către companii private, este uluitor nu doar ca peisaj, dar e incredibil să vezi ce se întâmplă acolo. Activitatea de cercetare este extrem de intensă, se fac mari investiții în tehnologii de către autoritățile norvegiene și sectorul privat. Există o cooperare strânsă cu diferite agenții din uh, Uniunea Europeană, ENISA, ESA, EMSA, cum spuneam, și potențialul și implicațiile sunt uh, enorme și depăsesc uh, sfera științifice și aplicațiilor civile. Mulțumim, doamne Gomez, pentru observații. Mai sunt colegi care doresc să adauge ceva cu privire la această misiune? Dacă nu, încă o dată, o misiune foarte bine organizată, cu un plus valoare reală, concretă. Vom continua să colaborăm cât mai îndeaproape cu colegii norvegieni reprezentanții Ministerului de Externe din Norvegia sunt întotdeauna bineveniți ca ospeți în comisia noastră. Bun. Trecem acum la punctul 4 și o să vorbim despre proiectul de aviz al Comisiei AFET privind raportul interimar pentru cadrul financiar multianual 2021-2027. Acesta va fi primul răspuns oficial al Parlamentului propunerii CFM prezentată pe, de Comisie pe 2 mai Contribuția noastră este o continuare a poziției exprimate anterior cu privire la implementarea instrumentelor de financiare și poziția cu privire la CFM-ul adoptat în ianuarie. Raportor pe acest aviz este Marie Șache, Marie Șache, nu este prezent aici și grupul ALDE m-a rugat să-i citesc poziția, dacă nu e cineva din partea ALDE. Aceasta este declarația lui Maricia. Declarația oficială a lui Marie Scace în ceea ce privește provocările cu care ne confruntăm în prezent, este important să privim bugetul din perspectiva politicii externe pentru a avea suficiente fonduri în aceste scopuri. Arhitectura creată pentru distribuirea acelor fonduri trebuie să fie adecvată pentru atingerea obiectivelor, respectarea valorilor și uh, pentru a putea face noi, față noilor provocări. Comisia a cerut o mai mare flexibilitate, dar n-a făcut nicio propunere cu privire la viitoarea structură de guvernanță creată pentru gestionarea cheltuielilor externe. De aceea, Parlamentul trebuie să fie foarte atent să nu asume uh, în amonte o poziție care să afecteze apoi poziția sa în negocierile CFM, pentru a putea juca un rol constructiv în supravegherea politică și transparență. Obiective clare, mecanisme de uh, Uh, monitorizare sunt necesare pentru a face cheltuielile din această categorie mai eficiente. În ceea ce privește președintele grupului de lucru, care sunt eu, aștept să colaborez cu dumneavoastră în ceea ce privește viitorul finanțării externe UE cu privire la acest dosar concret și alte dosare care au legătură cu instrumentele externe UE. Asta a fost uh, poziția colegii noastre Marie Tescache și acum am să dau cuvântul membrilor comisiei noastre care doresc să intervină. Avem deja o listă de intervenții. Dar lista nu conține niciun nume. De aceea, iată, mă adresez dumneavoastră, vreți să adăugați ceva? Domnul Panzeri. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să încep prin a vă mulțumi pentru că ați prezentat poziția colegei noastre șache. Vreau să introduc trei observații care se rețină în procesul verbal. În primul rând, în ceea ce ne privește, există nevoia de creșterea fondurilor destinate acțiunilor externe pentru a face politica externă comună o funcție esențială a Uniunii Europene și de aceea noi credem că este necesar să se prevadă noi instrumente cu condiția să există o monitorizare constantă din partea Parlamentului European. De altfel, în prezent, grupul de lucru pe instrumente financiare condus de doamna raportor nu are un mandat de control în ceea ce privește implementarea acestor instrumente. În al doilea rând, e important să avem o mai mare flexibilitate care să permită mobilizarea unor resurse ulterioare în momentul în care apar situații neprevăzute și, în ceea ce privește fondurile fiduciare, o să mă refer la un aspect. Aș vrea să vă atrag atenția asupra faptului că Fondul European pentru Pace, care are o valoare de 10 miliarde jumătate și e separat de bugetul general promovat de doamna Mocherini în iunie, în mod paradoxal, este gândit pentru a acoperi principalele acoperiri de activități de securitate și apărare. Păi ar trebui să-i schimbăm uh, numele, să-l numim Fond European pentru Securitate și Apărare sau să-i schimbăm obiectivele pentru a-l face un instrument care să susțină cu adevărat pacea. E un instrument separat, de aceea e foarte important să existe un control de plin din partea Parlamentului asupra sa. Mulțumesc, domnule președinte. Grazie, Mr. Pan- Mulțumim, domnule Panzeri. Cine mai vrea să intervină? Doamna Lözing. Und sprach, bitte. A venit, a văzut, a vorbit. Vă rog. Ce am spus acum era ceva în particular. Bun, bineînțeles că nu se pune problema, am urmărit uh, întâlnirea pe monitor și vreau să vă mulțumesc din suflet pentru poziția dumneavoastră. Uh, de altfel, uh, suntem de acord cu dumneavoastră în foarte multe privințe, mai ales ceea ce privește punctul 2 și anume menținerea instrumentului de vecinătate. Uh, și punctele 3 și 4 mm, socotim că pot fi susținute, însă uh, în ceea ce privește amendamentele, din punctul nostru de vedere, acestea au o funcție de control parlamentar. Sunt lucruri pe care am dorit să îl susținem și să uh, îl evidențiem mai mult. Ultimul punct, în mod surprinzător, nu îl susținem pentru că ni se pare greșit și și nu credem că este potrivit să finanțăm aceste, aceste cursă în înrolării din uh, bugetul Uniunii Europene. Mulțumesc mult, doamnă Luize. Mai dorește altcineva să ia cuvântul? Dacă nu, atunci am să-i dau cuvântul domnului Felix Fernandeșur, care cred că este în sală, l-am văzut. A, da, acolo sunteți. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voie să încep prin a adresa mulțumiri. Astăzi am venit în Parlament fără niciun fel de control la intrare. E prima dată când mi se întâmplă. Îmi place că mă tratați așa într-o clădire oficială. Ne ușurează foarte mult viața, să știți. În ce privește raportul doamnei Șache și comentariile formulate, în primul rând, uh, salut abordarea concisă și faptul că susține o suplimentare a fondurilor. Este un lucru de dorit pentru această comisie, ca pentru toate celelalte comisii, și noi contăm pe sprijinul dumneavoastră să obținem acest lucru. Știți că pe măsură ce negocierile financiare avansează, va fi tot mai multă presiune pe fondul uh, de bani alocat SAE. Avem nevoie însă de acești bani pentru a ne realiza agenda ambițioasă. În al doilea rând, vreau să menționez faptul că Fondul European pentru Dezvoltare, toate cheltuielile pentru Caraibe, Pacific și Africa subsahariană sunt uh, propuse pentru a fi bugetate de către Comisia Europeană. Asta ar uh, crește importanța Parlamentului European în măsurile de externe pe care le întreprindem. În al treilea rând, sunt pe deplin de acord cu declarația pe care aș citit-o. E foarte important să avem o structură și o arhitectură care să ne ajute în politicile pe care ni le propunem, dar în același timp să existe și un control din partea Parlamentului în ce privește deciziile luate în afara granițelor Uniunii de către Comisie. Avem astăzi colegi de la Digi DigiDefco și o să spunem probabil și ei că avem un instrument uh, larg care înseamnă nu o singură politică, ci înseamnă că avem mai multe activități prin care încercăm să ne ajutăm vecinii, încercăm să promovăm drepturile omului și vrem ca aceste instrumente să fie mai flexibile și să ne ajute mai mult în politica externă. Propunerea vorbește despre un uh, rol mai uh, mare pentru funcția de monitorizare și, în același timp, flexibilitate. Dar trebuie să um, insist, flexibilitatea nu vine în detrimentul uh, politicii de vecinătate sau a politicilor pe care deja le desfășurăm. În ce privește problemele de apărare, nu vreau să fac niciun comentariu, nu sunt eu cel care trebuie să se pronunțe. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Fernandez, pentru această poziție DigiDevco. Acum, Filip, Berto, Țiriani, pentru Serviciul de Acțiune Externă, dacă doriți să luați cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Da, vreau să completez ce a spus colegul de la comisie. În primul rând, salutăm uh, proiectul de aviz propus de către această comisie, dar vreau să mă refer la punctul 3, păstrarea obiectivelor uh, instrumentului de vecinătate și a instrumentului pentru democrație și drepturile omului. Considerăm că propunerea înaintată de către Comisie tocmai asta face, în sensul că sumele pentru politica de vecinătate și pentru instrumentul pentru democrație și drepturile omului sunt uh, deja prevăzute și vor fi uh, creșteri ale acestor sume cu 25 respectiv 15%. Și se păstrează um, mecanismul de performanță și modalitățile de programare și alocarea fondurilor pentru uh, instrumentul de vecinătate, iar pentru instrumentul pentru democratizare și uh, drepturile omului uh, mai există un mecanism de acționare, de luare de măsuri în absența unui guvern la cârma și măsuri prin care să fie încurajate organizațiile civile. În ce privește guvernanța și apelul pe care îl face doamna deputat Șache să existe modalități de control din partea Parlamentului European, noi considerăm că instrumentul global va permite un dialog politic mai amplu între Comisie și Parlament și uh, cu siguranță vor exista modalități noi de dialog uh, în plus față de cele existente. Și două alte lucruri. Există o preocupare cum că resursele de la instrumentul pentru cooperare vecinătate um, ar putea fi deviate de la obiectivele lor pentru a acoperi nevoile de migrație și de securitate, ei bine, dați-mi voie să vă spun că instrumentul include și probleme de migrație și de securitate, dar atunci când uh, acestea au un impact asupra dezvoltării durabile și parteneriatului pe care îl avem cu țările participante. În rest, avem alte instrumente pentru a rezolva problemele de migrație și de securitate. În, rubrice, în rubricile interne avem uh, măsuri sporite în ce privește migrația și avem uh, o propunere de a crea un instrument european pentru pace. Ca răspuns la afirmația domnului Panzeri, vreau să spun că dacă susținem capacitatea partenerilor africani sau din altă zonă a lumii pentru a îi ajuta să mențină pacea, să-și creeze o forță de menținere a păcii, creăm pace peste tot și reușim să um, ajutăm un partener să vină cu o, o strategie mai largă în uh, astfel de circunstanțe. Deci e vorba de un instrument de pace, nu doar într-un sens foarte limitat, cum s-a spus. Mulțumim! Mai dorește cineva să ia cuvântul? Nu. Atunci, termenul de depunere a amendamentelor este 18 septembrie, ora 11 dimineața, cu o zi mai târziu decât era planificat inițial. Votul în AFET va avea loc probabil pe 8 sau pe 9 octombrie, în uh, Comisia Competentă Bugete pe 5 noiembrie, iar în plen vom avea uh, votul în prima sesiune plenară de la Strasburg, prima sesiune din noiembrie. Bun, acum, dacă nu mai aveți comentarii, vreau să întreb dacă doamna Patricia Flor este pe drum. Pentru că nu putem să discutăm uh, punctul următor dacă doamna Flor nu e prezentă. Înțeleg însă că e pe cale să ajungă. Până atunci, haideți să facem o pauză scurtă. Hai, vă propun să rămâneți în sală. Nu o să dureze mult.